Nein, nein, nein. Dear colleagues, dear guests, uh, dear... Stimați colegi, stimați invitați, stimați vizitatori de pe internet și cei din afara acestei clădiri minunate, e 9 și 5 minute, așa că ar trebui să începem reuniunea comisiei noastre. Le urez bun venit membrilor care sunt deja prezenți. Primul punct de pe ordinea de zi e, bineînțeles, adoptarea ordinii de zi. Dorește cineva să modificăm ordinea de zi? Nu e cazul. Atunci considerăm adoptată agenda cu o excepție. Ultimul punct, punctul 24, trebuie să fie amânat pentru că raportorul nostru nu poate să fie prezent. Și cred că și cu asta e toată lumea de acord. Trecem atunci la punctul 2, apor, aprobarea procesului verbal. Dacă nu există nicio obiecție până la sfârșitul reuniunii, atunci aprobăm și acest proces verbal. Comunicări ale președintelui. Punctul 3. acordul în ceea ce privește bunurile de mediu. Reuniunea aceasta va avea loc la Geneva pe data de 25 iulie și va fi posibil ca munca să fie încheiată în acest an. Cred că și acesta e un semnal bun pentru sistemul multilateral. Unii chiar au spus că E foarte bine că lucrurile funcționează. Apoi vor exista discuții în ceea ce privește proiectul de, de protecție a investițiilor în Uniunea Europeană. în cadrul negocierilor din cadrul acestui acord de protecție a investițiilor și cred că acestea au fost toate comunicările pentru astăzi. Punctul 4, tri, trilogul. Vă amintiți, am încheiat două triloguri în ceea ce privește conflict, mineralele din zone de conflict. Trilogurile sunt totdeauna pline de provocări. Punctul 5 este un punct minunat și foarte important, o legislație foarte importantă și mai ales pentru că eu sunt raportor. Statistici privind comerțul exterior. Am adoptat poziția în prima lectură a Parlamentului în luna martie 2014 și am început apoi trilogul cu Consiliul și am căzut de acord asupra unui text, iar apoi Consiliul nu a acceptat acordul asupra căruia s-a căzut la trilog, chiar dacă președinția era pentru acest acord. mai ales în ceea ce privește participarea experților din statele membre și din Parlamentul European pentru actele de executare, acestea nu au fost acceptate de Consiliu. Nu am primit niciun fel de poziție oficială din partea Consiliului, a rămas suspendat acest dosar. După acordul interinstituțional, care s-a încheiat anul trecut în decembrie, am putut să punem în aplicare rezultatele acestui acord interinstituțional în dosarul acesta. S-a făcut așa și textul a fost uh, aprobat în INTA la 21 aprilie și Consiliul l-a adoptat după două luni, pe data de 16 iunie. A adaptat poziția în primă lectură. Deci au trecut mai mult sau mai puțin doi ani de la prima lectură. Câteodată progresul e foarte lent. Cu toate acestea, am muncit asupra acestui dosar și propun ca INTA să aprobe acum poziția Consiliului fără niciun fel de modificări, pentru că e într-adevăr rezultatul trilogului. Și poziția Parlamentului e conținută în document. Cum vă spuneam, chestiunile interinstituționale sunt aliniate acum. Așa că eu propun să aprobăm fără amendamente acest document legislativ. Dorește cineva să ia cuvântul pe acest dosar? No, that's a surprise for me. Nu, ce surpriză! Comisia, nu? Yeah, yeah. Unbelievable. So such an important and uh, very... Uh... De necrezut. Un act legislativ la nivel înalt și nimeni nu dorește să discute. Cu toate acestea, avem un termen de depunere a amendamentelor astăzi la ora 6, pentru că vrem să votăm acest dosar minunat mâine. Bine. Atunci putem să trecem acum la punctul 6. Un raport din partea Comisiei ITRE pentru instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și instrumentele neobligatorii dintre statele membre și țările terțe în domeniul energiei și abrogarea, abrogarea unei decizii. Și îi dau cuvântul raportorului nostru, domnul Benson. Mulțumesc, domnule președinte. E un aviz pentru, mun pentru munca din ITRE, unde sunt membru. Știu că statele membre din Consiliu sunt pentru menținerea stării de fapt, însă eu și, colegi, și eu și colegii mei propunem ca noi să sprijinim linia INTA. Statele membre au uh, negociat acorduri pe, cu țările terțe, însă acestea nu se aliniază cu legislația europeană. Avem deja o decizie care spune că asemenea acorduri trebuie să fie evaluate după ce sunt semnate, însă Comisia uh, sugerează să facem o schimbare, să fie evaluate înainte ca acordurile să fie finalizate. Experiența ne arată că este greu să se renegocieze odată ce acordurile au fost încheiate. Eu cred că E bine așa, e important ca statele UE să fie unite și să aibă o acțiune mai coerentă în ceea ce privește statele terțe. Și vedem acest lucru deja cu partenerii noștri comerciali, vedem când sunt, că suntem mai puternici împreună. Sugestia mea este ca INTA să sprijine Comisia uh, astfel încât să avem o evaluare ex ante a acordurilor interguvernamentale. Cred că ar trebui să sprijinim și area de aplicare care a fost sugerată de comisie atât pentru acordurile non-guvernamentale, instrumente care nu sunt obligatorii, petrol, gaz și electricitate. Am niște sugestii minore și aștept și aportul colegilor. Eu sugerez să fie consolidată legătura cu Uniunea Energetică și cu competențele UE, cum ar fi politica comună de coeziune. Și sugerez ca să se mai uh, include și următorul fapt. Nu V-aș da un exemplu din țara mea, din Dong Energy. Are 50, 51% din această companie e în uh, proprietatea guvernului danez. Și cred că e important să se țină cont și de asemenea lucruri când se negociază acorduri cu state terțe pentru că sunt chestiuni de interes pentru cetățenii europeni. Obiectivele energetice din Uniunea Europeană sunt importante pentru uh, asigurarea furnizării. Când contractele includ aliniate care merg nu merg în interesul uh, Uniunii Europene și a cetățenilor și a obiectivelor politice, trebuie să țină cont de ele. Cred că Comisia Europeană trebuie să facă mai multe, să evite capcanele și să aibă un ghidaj mai bun. E în interesul cetățenilor noștri, e în interesul investitorilor europeni să nu mai existe un grad mare de incertitudine Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule Benson, și acum dau cuvântul raportorilor din umbră, în primul rând, domnul Danti. Grazie, președinte. Mi scuzo per essere arrivato in ritardo. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar am avut mai multe obligații în această dimineață. Doresc să mulțumesc domnului raportor pentru proiectul de aviz. Amendamentele Uh, pe care le-a propus putem să le susținem parțial. Ideea este a Comisia să poată să aibă un uh, control ex ante și sunt uh, de acord cu dubla abordare propusă. E vorba de favorizarea unei mai bune coordonări între state în sectorul energiei, consolidând rolul energie, eh, Comisiei în calitate de garant al acordurilor interguvernamentale eh, și conformitatea acestora cu dreptul Uniunii Europene dar, pe de altă parte, trebuie să-și păstreze uh, posibilitatea de rezervă, având în vedere că suntem într-un domeniu care încă este în mare parte de competența statelor mente și se bazează pe acorduri interguvernamentale. Comisia trebuie să garanteze gestionarea informațiilor considerate sensibile de statele membre, așa cum se întâmplă în cazul documentelor de negocieri uh, ale Comisiei în tratatele comerciale. Ar fi important ca evaluarea Comisiei să se limiteze, deci, la garantarea conformității acordurilor respective cu dreptul Uniunii Europene și acest lucru să se facă în uh, termene uh, clare și determinate pentru a nu veni obstacole în calea încheierii acordului. Pe de asemenea, posibilitatea ca uh, Comisia să ofere această asistență să fie legată expres de voința statului membru. În încheiere, sprijin propunerea Comisiei și consider că unele părți legate de certitudinea termenelor uh, um, de confirmare a conformității trebuie păstrate și voi depune amendamente în acest sens. Această decizie reprezintă un pas mic, dar important, spre o mai bună coordonare și o mai mare armonizare în sectorul energiei din punctul de vedere al unei coerențe mai mari între politicile energetice ale statelor membre cu politica comercială pe piața internă a energiei și pentru a avantaja concurența în acest sector fundamental. Mulțumim mult, domnule Danti. Acum are cuvântul domnul Scholz. Nu, domnul Saradie și el aici, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. E un dosar într-adevăr important care atinge nu doar politica energetică UE, însă și alte politici din alte domenii din legislația UE, de exemplu piața internă, achizițiile publice, comerțul. Și de aceea avizul comisiei noastre e foarte important. Țin, trebuie să ținem cont și de negocierile în desfășurare pe anumite acorduri comerciale care includ capitole energetice, fie că e TTIP sau acordul de liber schimb cu Filipinele. Trebuie să um, menționăm și faptul că există sensibilități politice, există diferite poziții între statele membre. Uh, și până unde ar trebui să fie crescută transparența, cât să se implice Comisia în negocieri. Trebuie să ținem cont de aceste păreri diferite și să încercăm să găsim un compromis între statele membre. Pentru acest proiect de aviz aș spune două lucruri. Dacă am înțeles corect cele spuse de raportor, părerea dumnealui e ca decizia propusă să nu creeze obligații în ceea ce privește acordurile între întreprinderile private. Însă această decizie va continua să acopere acordurile interguvernamentale, în timp ce celelalte între întreprinderile private vor fi acoperite de alte acte legislative. E ceva ce aș dori și eu să sprijin. De asemenea, sunt de acord că statele membre ar trebui să comunice comisiei asemenea acorduri între întreprinderi unde un uh, stat membru este una dintre părți pe bază benevolă. Cam atât pentru moment și aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorul și raportorii din umbră pe acest dosar important și, cum vă spuneam și înainte, sper să ajungem la un compromis bun între statele membre pe aceste chestiuni. Mulțumesc! Mulțumim mult și acum domnul Scholz are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că acest dosar este unul important. Uh, în viitor, probabil, toate acordurile vor avea o trimitere spre chestiunile energetice. Când vorbim de materiale de bază și politice energetice, atunci acestea trebuie să fie incluse și trebuie să existe un schimb de informații ca atare și să știm exact ce este legat de aspectele comerciale. Aici trebuie să cadă accentul în întregul dosar. De aceea eu sprijin această abordare și acest uh, aviz al comisiei noastre astfel încât să ne asigurăm că pe viitor că aspecte ca din CETA și TTIP, unde discutăm despre chestiunile energetice, să ne asigurăm că există informații necesare din, pentru toate statele membre. Și vă atrag atenția asupra lucrurilor care sunt incluse în dosar. Se face trimitere la principiul de subsidiaritate. Înseamnă că dacă există un acord internațional, în care apar politicile energetice, atunci trebuie să existe și un schimb de păreri și trebuie să se țină cont de drepturile democratice și să se decide la nivel regional ce e în interesul municipalităților, orașelor și așa mai departe, în domeniul politicii energetice și să fim atenți și la viitor. Comisia trebuie să țină cont de toate aceste elemente atunci când semnează acorduri internaționale. Vom face niște amendamente în acest sens și aștept și eu colaborarea cu raportorul. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Buchner! Mulțumesc! Pentru mine și grupul meu politic este foarte important ca acordurile în domeniul energetic să fie aliniate cu um, dreptul UE și cu obiectivele Uniunii Europene. Și aici vreau să continui cele spuse de domnul Schulz. Noi salutăm amendamentul, amendamentele 1 și 4 ale colegului Benzen, care spun foarte clar despre strategia energetică a Uniunii. Sprijinim de asemenea și amendamentele 5 și 6. O problemă care a fost deja discutată și înainte e următoarea. Cum abordăm întreprinderile private? Aici de multe ori există o dificultate, ceva ce funcționează ca întreprindere privată, dar uh, statul are o parte importantă sau joacă un rol important. Trebuie să ținem cont și de acest aspect. Și aici fac trimitere la amendamentul 2. După părerea mea, chestiunea e puțin delicată. Pentru un moment există o criză, ar fi mult spus, dar uh, avem această discuție ce ar trebui să facă Comisia în statele membre, și anume principiul de subsidiaritate. Eu cred că aici trebuie să acționăm foarte delicat în document și să ținem cont de acest aspect. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorul și cu raportorii din umbră pe acest subiect în continuare. Mulțumesc! Mulțumim și acum Inma. Gracias, presidente. Yo quería hacer una pregunta. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun o întrebare comisiei. Faptul că există această evaluare ex ante, înainte de semnarea unui acord, între un stat membru și un uh, stat terț uh, e bine. Uh, sigur că nu trebuie să se aplice această prevedere doar în domeniul energiei. Aș dori să știu de ce ați limitat această procedură doar la domeniul gazului. Mulțumesc, aceasta ar fi fost și întrebarea mea. Dăm reprezent, cuvântul reprezentantului Comisiei DG Energy. Bună ziua! Comisia ar dori să mulțumesc președintelui, raportorului, raportorilor de alternativ și membrilor Comisiei pentru interesul manifestat față de acest dosar și față de sprijinul acordat propunerii Comisiei. Noi considerăm că această decizie este foarte importantă pentru a duce coerență în dimensiunea externă a politicii energetice. De asemenea, suntem într totul de acord cu faptul că coerența și uh, compatibilitatea uh, acestor prevăduri este foarte importantă pentru finalizarea pieței unice a energiei. Am notat întrebările dumneavoastră în legătură cu cum putem proceda mai bine cu contractele comerciale legate de întreprinderile energetice, companiile de energie. Am discutat acest subiect uh, și pe plan intern. Trebuie să uh, vedem dacă se respectă articolul 194 din tratat, temeiul juridic pentru aceste uh, companii. Am uh, notat și întrebarea dumneavoastră în legătură cu calendarul. De fapt, Comisia intenționează să uh, meargă cât mai repede, cu putință cu precizarea că e nevoie de o decizie a Colegiului Comisarilor din partea Comisiei, deci trebuie să ținem cont de acest uh, aspect atunci când uh, stabilim calendarul pentru evaluare. Deci, mulțumesc uh, Comisiei pentru sprijinul puternic pe care l-am constatat și stăm la dispoziția dumneavoastră pentru orice altă întrebare. Mulțumesc! Președintele, Poate ne puteți explica mai bine cum stau lucrurile legate de tipurile de energie. De ce? Deci la întrebarea în legătură cu gazul, petrolul. Da. În propunerea comisiei, probabil că ați constatat că toate materiile prime sunt în criză, dar energia nucleară, uh, pentru că funcționează în tratatul Euratom, Uh, energia nucleară uh, figurează, dar bineînțeles că pentru Comisie este foarte important uh, să figureze și gazul, pentru că am constatat că unele companii de tip monopol au existat, mai ales în domeniul gazului. Și petrolul ne-am dat seama însă că este foarte important. deci trebuie să facem evaluarea ante și pentru petrol. Și bineînțeles că în ce privește electricitatea e foarte important să vedem, să ne dăm seama că pe viitor putem avea proiecte importante de infrastructură uh, care să aibă nevoie de astfel de structuri. Deci considerăm că toate aceste uh, materii prime ar trebui să fie acoperite de valoare exante. Președintele, mulțumesc, o precizare e foarte importantă. Aș dori să dau cuvântul raportorului acum pentru concluzii. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru intervenții și vă promit că vom avea negocieri foarte bune pentru a obține un rezultat pozitiv în numele comisiei noastre. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Termenul pentru amendamente este 15 iulie, ora 6 seara. Votul va avea loc în 26 septembrie. Acum putem trece la punctul 7. Strategia Uniunii Europene pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor. Avem o problemă, pentru că raportorul nu este în sală, dar domnul Scholz îl va înlocui. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul nostru vă transmite scuze pentru că nu poate participa la ședința noastră de astăzi. M-a rugat însă să vă uh, transmit uh, contribuția sa pe care o voi citi acum pentru a prezenta dosarul nostru. Uh, dragi colegi, aș dori să vă prezint proiectul de aviz Uh, pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor. Știți că gazul are un rol foarte important în uh, sistemul energetic european, reprezintă cam un sfert din uh, consumul total de energie și va continua să fie una dintre principalele surse de energie pe parcursul acestei tranziții spre o economie cu emisii reduse de carbon. Deci cererea de gaze va crește pe viitor, având în vedere că populația e în creștere. GNL-ul reprezintă în prezent doar 10% din importurile de gaz în Europa. Însă aș dori să vă reamintesc că energia reprezintă un bun uh, de bază și deci ar trebui să combatem sărăcia energetică. Având în vedere că uh, Uniunea Europeană este cel mai, mai mare importator uh, din de gaze din lume, trebuie să ne asigurăm independența față de furnizorii de gaze, uh, nu numai din motive economice, ci și pentru a uh, fi independenți uh, din punct de vedere energetic. Și deci trebuie să continuăm diversificarea surselor de energie. GNL-ul poate fi o sursă alternativă și o soluție durabilă pentru a înlocui hidrocarburile. Gazul natural lichefiat este folosit în domeniul transportului, și în sistemele de combustie, dar uh, poate fi introdus și în zonele izolate, uh, insule, de exemplu. Aș dori să accentuez uh, beneficiile sau avantajele gazului natural lichefiat. Este mai ieftin decât motorina, poate reduce costurile, poate fi transportată și depozitată mult mai ușor. Um, comerțul are un rol foarte important în securitatea energetică. Acest lucru a fost uh, consolidat și în um, negocierile cu privire la acordurile comerciale, inclusiv în TTIP. E rolul nostru să ne asigurăm că Uniunea Europeană uh, are o tranziție de succes uh, și, în acest sens, gazul natural lichefiat poate fi o soluție uh, înspre tranziția spre o economie cu emisii reduse de carbon. Dar, uh, pentru a ne asigura că consumul uh, de energie este durabil, trebuie să ne asigurăm că acoperim toate lacunele din infrastructură, toată lumea trebuie să aibă acces la gaz. Și deci considerăm că faptul că Comisia de Comerț Internațional abordează acest subiect este foarte important și aștept cu nerăbdare cooperarea inclusiv cu raportorii din umbră pe acest subiect. Aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Kelly nu este. Aș dori să știu dacă e cineva de la PPE care îl înlocuiește. Se pare că nu. Atunci, Costas, în numele socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului, de fapt, persoanei care îl înlocuiește și aș dori să spun că acest proiect de aviz e un bun punct de plecare pentru dezbaterea noastră, însă aș dori să mai adaug uh, câteva completări care sunt importante din punctul meu de vedere. Trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că avem acces la surse uh, abordabile de energie și apoi trebuie să combatem sărăcie energetică. În al doilea rând, faptul că Uniunea Europeană este al doilea importator de gaz natural lichefiat din lume face ca Uniunea Europeană să trebuie să uh, continue să exploateze surse uh, indigene, deci sunt de pe uh, solul său de energie. De exemplu, Uniunea Europeană ar trebui să creeze, de asemenea, un terminal în zona Mării Mediterane pentru gazul natural uh, lichefiat, pentru a exploata și uh, rezervele din zonele vecine, precum Egiptul, Israelul și Libanul. Ce ar, uh, ce ar promova co comerțul? Am face economii de scară, de exemplu. Apoi, gazul natural lichefiat și stocarea gazelor sunt foarte importante pentru a evita dependența de un furnizor unic de energie și pentru a obține uh, diversificare energetică. Deci, trebuie să trebuie să, um, să, să încurajăm uh, uh, construirea de depozite în Marea Baltică și în Mediterană. Apoi, gazul natural lichefiat și stocarea gazelor reprezintă o parte foarte importantă din energetică și deci ar trebui să uh, punem capăt izolării unor state membre europene sau unor regiuni europene din punct de vedere energetic. Trebuie să sprijinim țările cele mai vulnerabile în diversificarea surselor și a uh, rutelor de aprovizionare. Trebuie să propunem Uh, opțiuni de aprovizionare eficiente pentru a sprijini, pentru a încuraja aprovizionarea cu energie și în statele îndepărtate sau mai, bine, mai puțin conectate din Europeană. Apoi trebuie să încurajăm cooperarea cu partenerii internaționali pentru a ne asigura că avem o, o, o piață transparentă în întreaga lume. Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mai important în uh, domeniul diplomației energetice. Prin energie putem promova drepturile omului și implicarea și interconectarea. Punctul 8. Să ne asigurăm că țările care exportă gaz natural uh, lichefiat uh, respectă normele de mediu, dar și uh, respectă normele de uh, sănătate și siguranță la locul de muncă. Mulțumesc. Uh, numele grupului ECR, domnul Zaraldil. Mulțumesc, domnule președinte. Două aspecte de natură politică sau geopolitică, în primul rând, respectiv faptul că cu toții suntem conștienți de faptul că există state în Uniunea Europeană, mai ales în zona Baltică și în Europa Centrală și de Est, dar și în uh, sud-estul Europei, care depind de un furnizor unic de energie. Și deci sunt foarte vulnerabile. Uh, aprovizionarea cu energie poate să fie întreruptă brusc. Deci, un european trebuie să aibă acces la surse diversificate de energie și, în acest sens, GNL-ul poate să-și aducă o contribuție importantă. Iată prima observație. Deci, credem că termen mediu și pe termen lung, strategia europeană trebuie să garanteze accesul uh, previzibil la uh, și stabil la gaz natural lichefiat și să evite dependența de un singur furnizor sau de un singur punct de tranzit, pentru că astfel uh, manipularea pieței se face posibilă sau denaturarea pieței. Apoi, cu toții suntem la, conștienți de faptul că pe uh, termen mediu și lung, uh, companiile și nu numai uh, ele vor depinde de mai multe surse de energie, indiferent de uh, obiectivele noastre de, pe termen lung de a uh, reduce emisiile de carbon. Și deci trebuie să existe o mai multă coerență între energiile, uh, între politica energetică și comerț uh, cu regiuni precum uh, America de Nord și Centrală, Asia Centrală și Africa. Energia nu este reglementate la nivel multilateral, deci Uniunea Europeană ar trebui să militeze pentru un set unic de reguli care să reglementeze produsele energetice și tehnologiile energetice, eventual sub egida OMC. Mulțumim, domnule președinte. Domnul Buchner în numele versilor. Vielen Dank. <clears throat> Vă mulțumesc. Pentru mine și grupul meu politic e foarte important să exist, să fie evitată folosirea combustibilor fosili. De aceea credem că trebuie să fim foarte atenți cum acționăm în ceea ce privește datele pentru viitoarea noastră nevoie energetică. Și aici apar aceste lucruri la la liniatele 6 și 7. În ultimul an, Comisia a spus foarte, a supraapreciat foarte mult nevoia de gaz. Și Curtea Europeană de Conturi a critizat acest fapt. Cu, pentru a pune în aplicare obiectivele pentru 2030 pentru mediu în Uniunea Europeană, ar trebui ca această nevoie de gaz să fie în continuare uh, evaluată în jos și la aliniatul 6 trebuie să ținem cont de acest fapt. Raportul pornește de la faptul că există acum o scădere a importurilor de gaze prin conduct și de GNL. Eu cred că acest fapt e problematic. Din punct de vedere al tehnicii există diferențe foarte mari. Există întotdeauna o diferență foarte mare de preț care se va menține. Cum putem să... Trebuie să fie depășită această diferență. Cum? De exemplu, în cazul TTIP-ului și la fractoarea hidraulică. Cred că acest fapt este foarte problematic. Apoi la aliniatul 4. Standardele care există pentru gaz. Bineînțeles că și celelalte standarde trebuie să se alinieze cu standardele UE. Nu putem să importăm gaz care, de exemplu, în cazul fracturării hidraulice, gaz care este obținut prin metode care la noi nu sunt posibile. Și vreau să spun acest lucru, chiar dacă nu se menționează exact fractuarea hidraulică aici, trebuie să menținem standardele pe care le avem. Și în final, un alt punct. am impresia că se încearcă aici o nouă dezvoltare. Cel puțin în parte, industria își dorește să aibă gazul și curentul. folosind un singur motor și anume uh, gaz natural artificial. Sună cumva foarte bizar. Dar noi ne dorim să avem o tranziție spre energii regenerabile. Și există în, ca, în cazul gazului echipamente foarte mari care funcționează de ani întregi. Tehnica evoluează și nu ar trebui să o împiedicăm pentru că trebuie să ne asigurăm importurile și uh, Totul influențează foarte mult politica noastră energetică și voi aduce și această perspectivă în raport. Vă mulțumesc. Domnul Borelli, acum și după aceea a venit și domnul Kelly și în încheiere reprezentantul raportului. Domnul Borelli, acum și după aceea domnul Kelly. Grazie mille, Mulțumesc, îmi cer scuze și pentru întârziere. Tocmai având în vedere că subiectul este unul central și având în vedere contextul geopolitic în care trăim, consider că comisia noastră trebuie să depășească strictul uh, schimb de opinii. Și în acest scop aș dori să contribui cu câteva idei uh, pe care apoi le voi exprima în amendamente pentru a contribui la acest dosar care a fost uh, discutat în extensul și din Comisia ITRE. Um, Energia este un factor esențial pentru dezvoltarea noastră, dar joacă și un rol esențial în geopolitica europeană, mai ales având în vedere dificultățile care ne confruntăm în vecinătate. Ă, în zone în trecut stabile care astăzi ă, sunt în fierbere. Și consecințele sunt și în ă, domeniul energetic, așa cum observă și Comisia. La punctul 2, conform celor spuse de comisie, trebuie să um, uh, explorăm noi posibilități de parteneriat în domeniul energetic, să reevaluăm parteneriatele um, existente și să purtăm dialogul cu partenerii noștri actuali și eventual să avem alte noi parteneriate ad hoc. Uh, care ar putea fi interesante pentru noi. Legătură cu punctul 3, noi suntem de acord cu explicarea obiectivelor UE în domeniul mediului și schimbărilor climatice, de aceea e important să se insiste mai mult asupra eficienței energetice, un sector crucial pentru a ne reduce dependența de, de furnizori și în același timp care poate duce la uh, optimizarea consumului. Nu este un uh, um, subiect strâns legat de comerțul internațional, dar este clar că utilizarea o utilizare mai eficientă a energiei are un impact asupra nevoilor noastre de energie energie și deci asupra relațiilor comerciale pe care le putem avea. Așa cum uh, s-a spus deseori în documentul Comisiei și um, se sugerează indirect la punctul 4, un subiect crucial este cel al infrastructurilor. Știm suntem cu toții conștienți de cât de importante sunt infrastructurile, dar, sincer, a pune uh, accentul pe uh, uh, construcția de uh, noi echipamente și sisteme de distribuție este preocupantă, după părerea noastră. Considerăm că ar fi mai bine să se uh, reevalueze capacitățile uh, actuale uh, Uh, posibilitățile de interconectare, stocaj și uh, conducte și să se amelioreze eficiența infrastructurilor pe care le avem deja în loc să, noi, să construim noi infrastructuri. Bineînțeles, eh, evaluarea de impact asupra comunităților locale și implicarea lor în procesul de decizie în construcția de noi echipamente este esențială, pentru că eh, trebuie să evite și previziuni prea optimiste în legătură cu piața. Eh, s-ar risca să se construiască noi echipamente care apoi să nu fie necesare, să fie superflue. De asemenea, trebuie să acorde atenție transparenței în negocierile internaționale în domeniul energiei să se acorde atenție uh, zonelor izolate din Europa și, așa cum se spune în punctul 5, să uh, se avanseze spre o decarbonizare și deci o reducere a dependenței noastre de energiile fosibile, fosile și să ne încurajeze folosirea energiilor regenerabile. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Kelly de la PPE. Uh, Mulțumesc, îmi pare rău că am întârziat, m-am întâlnit cu alegători care își făceau uh, mari grijă în legătură cu Brexitul. E un subiect care ne preocupă foarte mult uh, în zilele acestea. Aș dori să îl uh, felicit pe raportor pentru un proiect de aviz uh, foarte bun, echilibrat și sper că putem să ajungem la o, o opinie finală foarte puternică. Piața gazelor s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și această dezvoltare reprezintă oportunități, mai ales pentru Europa. Uh, pentru că e o piață plină de potențial. Uh, ne va permite să ajungem la securitate energetică și apoi să reducem și prețurile. Strategia de comerț internațional este foarte importantă și împărtășesc punctul de vedere al raportorului că comerțul ar trebui să facă parte din uh, securitatea energetică. Aș dori să salut comunicarea Comisiei în ce privește strategia pentru gazul natural lichefiat și stocarea gazelor. Uh, această piață pentru GNL este singurul mod pentru a, sau e un mod pentru a diversifica forsele, uh, sursele de aprovizionare cu energie. Să nu uităm că gazul natural lichefiat este, are mult potențial. Anul uh, trecut, exploatarea a fost de 119 milioane, cu 900 mai puțin cu față de anul precedent, ceea ce a dus la creșterea importurilor însă în 2015 41% din porturile de gaz din Europeană au provenit din Rusia, un subiect care ne îngrijorează. Și am uh, importat mai bine, mai mult cu 7% în 2015 față de 2014, uh, în pofida sancțiunilor care au rezultat în urma embargoului. Uh, trebuie să ne dezbarăm de această dependență, să evităm uh, dependența de un singur furnizor în interesul competitivității în Europa și folosirea gazului natural lichefiat ne va permite uh, să uh, fim competitivi pe piața mondială și să reducem și costurile și tarifele. Ne putem uita la exemplul Poloniei. E o țară care a uh, folosit gazul natural lichefiat pentru a reduce independența față de un furnizor unic. Aprovizionarea sa diversificat și astfel o treime din cerința de gaz în Polonia este acoperită de GNL și astfel s-a redus dependența de Rusia cu jumătate. Astfel de măsuri nu sunt decât în interesul tuturor. Haideți să luăm exemplul Irlandei. În decembrie 2014 depindeam de uh, uh, țeava din Regatul Unit în proporție de 95%. Însă coridorul actual uh, care urmează să fie uh, inaugurat în 2022 și deci considerăm că gazul natural lichefiat ar putea să ne permită să nu depindem doar de o piață europeană. Consecințele Brexitului, iată, sunt uh, din nou vizibile. Uh, evoluția din uh, domeniul energiei a dus la creșterea gazelor, prețului la gaze naturale. Acest fenomen nu trebuie să fie subestimat pentru că astfel Uh, uh, prețurile cresc. Dar prin comerț uh, cu produse energetice, Uniunea Europeană poate să devină un pionier. Depozitarea sau depozitele de GNL cresc competitivitatea Uniunii Europene. Cu toate acestea, sursele Uh, regenerabile nu vor fi suficiente. Gazul va continua să joace un rol foarte important în sistemele energetice și pe termen mediu. Și de ce strategia pentru gaz uh, natural lichefetiat sosește la timp. Așa cum a spus comisorul de record, gazul ar trebui să fie văzută ca un pod între hidrocarburi și sursele regenerabile. Sigur că, având în vedere schimbările climatice, trebuie să trecem uh, spre uh, surse regenerabile, dar nu se poate face peste noapte. Gazul uh, Uh, ne permite să reducem emisiile de carbon față de hidrocarburi. În 2015, prețurile reduse la gaz uh, au făcut ca uh, energia din, produsă din gaz sau electricitatea produsă din gaz să fie competitivă față de cea pro, pro, produsă din petrol. Salut includerea energiei în acordurile comerciale. TTIP-ul este un exemplu foarte important. 12,2 miliarde de uh, metri cub de gaz au fost exportați, uh, a fost importație din Texas. Există uh, proiecte de, pe, pe coasta de est. Există mai multe proiecte, precum Cameron, care va permite, deci vor avea o rezervă de 70 de miliarde de euro până în 2020 această sursă suplimentară ar putea avea un efect pozitiv asupra prețurilor la gaz. Și deci această parte din TTIP ar trebui să fie văzută foarte importantă pentru competitivitatea noastră. În fine, folosirea utilă a infrastructurii va fi foarte importantă și uh, prin finalizarea celor 77 de, pro- de proiecte care uh, vor viza ameliorarea infrastructurii, uh, va permite pieței gazului uh, să se finalizeze. Multe proiecte au nevoie de o ultimă decizie de investiții și cred că trebuie să luăm deciziile potrivite pentru a permite acestor proiecte să uh, fie finalizate, pentru că sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană. În concluzie, aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca depusă, aș dori să uh, spun că aștept cu nerăbdare să cooperez cu colegii pe acest subiect extrem de important. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Kelly, și acum domnul Scholz pentru concluzii. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Două aspecte care sunt foarte importante pentru mine. În ceea ce privește aspectele geopolitice, putem să vorbim foarte mult despre dependența de anumite importuri din Federația Rusă și așa mai departe și cum pot fi acestea diversificate. Însă, în același timp, trebuie să fim onești când discutăm despre aspecte comerciale. Vorbim despre prețuri și, e, și trebuie să se țină cont mai mult de dimensiunea ecologică pe viitor în ceea ce privește stabilirea prețului și trebuie să se țină cont de lanțul de transport aici. Dacă nu ajungem la o stabilire echitabilă a prețului, atunci problemele vor continua și ajung la a doua mea problemă, uh, E clar că avem nevoie de o soluție și e foarte importantă dimensiunea region, regi, regională. Există un studiu al Comisiei care vorbește exact despre GNL și terminalele GNL din Uniunea Europeană. De exemplu, când vorbim de vase de croazieră în porturi, există o aprovizionare externă cu ar trebui să existe o aprovizionare externă cu energie pentru asemenea tipuri de embarcațiuni. pentru aceste nave, atunci ca acestea să nu continuă să producă singură energia și să polueze porturile în continuare. În circumscripția mea există o dezbatere intensivă pe acest subiect. Dacă ar trebui să existe și în porturi um, asemenea terminale pentru genele sau nu. Sau să existe o conectare directă cu o sursă de electricitate terestră, niște surse alternative regionale în, Har- în Hamburg ex- ex- s-a început acest terminal pentru GNL, în Rostock se mai discută încă se mai discută încă despre acea conexiune terestră pentru energie, pentru că ar fi o variantă mai ecologică și mai sigură pentru viitor și, și din punct de vedere al costului e mai favorabilă, însă e nevoie de mai mult timp. Uh, Companiile din domeniu vorbesc despre niște filtre mai bune pentru particule, despre autoalimentarea navelor, se învârt în jurul chestiunii principale. Și de aceea când discutăm asemenea proiecte, trebuie să discutăm și asemenea aspecte practice. Și cred că trebuie să ținem cont întotdeauna de obiectivul principal și anume asigurarea, asigurarea furnizării, alimentării cu energie și aici trebuie să țină neapărat cont de sursele regenerabile de energie. Mulțumesc! Vă mulțumim și acum Inva. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții de acord că Uniunea Europeană are nevoie de un model energetic în care energiile regenerabile să joace un rol mai mare și să nu mai fim atât de dependenți de principalele noastre surse de energie. Um, gazul natural lichefiat trebuie să fie o prioritate strategică în acest cadru. Trebuie să regăsească în diplomația economică, în acordurile cu partenerii noștri și eu cred că uh, trebuie să se um, facă un studiu de calitate în legătură cu uh, infrastructura necesară pentru aprovizionarea cu uh, gaz natural lichefiat. Folosirea lui este foarte interesantă și uh, pentru transportul cu nave. Există un proiect uh, cofinanțat de Uniunea Europeană în care o navă rapidă de pasageri și mărfuri uh, este transformată uh, pentru transportul gazului natural lichefiat. Și aș dori să știu care este posibilitatea actuală de a avea o perspectivă integrală în legătură cu posibilitățile oferite de GNL ca sursă de energie și ca instrument fundamental și combustibil în transporturi. Mulțumesc! Thanks a lot. Vă mulțumesc foarte mult, dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc. A fost o dezbatere foarte importantă pentru noi. Bineînțeles, vom ține cont de cele spuse aici în politicile noastre Um, în viitor. A reieșit clar din dezbatere cât de importantă este energia pentru ameliorarea securității aprovizionării și a competitivității. Um, accentul se pune mai ales pe diversificarea surselor de energie, mai ales regiunile cele mai vulnerabile, cum ar fi Europa de Sud-Est, regiunea Baltică și peninsula iberică. Și Așa cum s-a spus, acțiunile se bazează pe trei piloni. Întâi, finalizarea pieții interne, construind infrastructura necesară, dar bineînțeles suntem de acord cu dumneavoastră că trebuie mai întâi să evaluăm infrastructurile existente și apoi să decidem dacă e nevoie de infrastructuri suplimentare și, bineînțeles, să alegem să construim doar acele infrastructuri care sunt cele mai utile și cele mai viabile. În legătură cu stocarea, Trebuie să ne asigurăm că aceasta poate permite un cadru echitabil și stocarea este foarte importantă pentru siguranța aprovizionării. Dacă aprovizionarea nu poate avea loc, dacă apare o problemă majoră și se întrerupe aprovizionarea, este important de asemenea important să uh, promovăm transparența pe piețile mondiale ale energiei. Uh, s-a spus cât de importante sunt obiectivele legate de schimbările climatice și uh, noi respectăm rezultatele conferinței de la Paris și, bineînțeles, suntem de acord cu preferința pentru energiile regenerabile. Um, gazul național lichefiat este necesar doar în tranziția spre mai multe energii regenerabile. S-au spus anumite lucruri în legătură cu estimările, în legătură cu evoluția cererii de gaz în Europa. Ne așteptăm ca consumul de gaz să scadă puțin în următorii ani și în același timp producția internă scade de asemenea, ceea ce înseamnă că trebuie să importăm practic cam aceleași volumuri ca și în trecut. Și de aceea diversificarea va fi în continuare foarte important, dar și independența față de sursele mondiale de energie. Um, o ultimă observație. Energia creează legături între continente și având în vedere că piața gazului este globală, evenimentele dintr-o regiune va avea un impact asupra altor regiuni și doar piețele energiei transparente ne pot permite să suportăm uh, șocuri externe chiar și mai mari în domeniul furnizării de gaz. De aceea trebuie să promovăm dialogul cu partenerii noștri, atât uh, cu uh, furnizorii cât și cu consumatorii, să ne sporim cooperarea în contextul comerțului cu energie, mai ales cu Statele Unite, Japonia, dar și cu Canada și zona Mării Mediterane. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau cuvântul raportorului. În numele raportorului aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor celor care au participat la dezbatere pentru faptul că își aduc contribuția la îmbunătățirea acestui proiect de raport. Va reveni cu propuneri în legătură cu modul în care se poate aborda această chestiune importantă și va fi în contact permanent cu toți raportorii din umbră. Sperăm că rezultatul final va fi foarte bun. Thanks a lot. Vă mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 15 iulie, ora 18 și votul va avea loc pe 1 septembrie. Trecem la punctul 8 acum, un alt subiect foarte important. E vorba de bugetul general al UE pentru următorul an. Vă amintiți că proiectul de buget a fost ă, supus puțin mai târziu anul acesta, după minunata joi de la sfârșitul iunie în Marea Britanie. Deci uh, a fost disponibil doar pe 30 iunie și de aceea termenele sunt și mai strânse. Uh, bineînțeles, uh, proiectul de buget este foarte important în domeniul comercial. Trebuie să ne concentrăm pe sprijinul um, oferit în partea comercială, pentru că, bineînțeles, comerțul este un motor al creșterii și trebuie să ne folosim instrumentele cât mai bine. nu sunt convins că propunerea comisiei este cel mai bun mod de a face acest lucru. Dar expertul aici este raportorul nostru, domnul Böge, care îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vestea bună, încă de la început, este faptul că uh, discuția privind articolul 50 din tratat și acordurile care trebuie negociate nu va face parte din dezbaterea privind bugetul pentru 2017. Bineînțeles, nimeni nu poate să prevadă acum ce înseamnă uh, acest proces pentru discuția privind cadrul financiar multianual al Uniunii. Sunt lucruri, este un exercițiu foarte complicat, dar încă nu e la ordinea zilei. Vă închipuiți că, că știți care este motivul um, acestei întârzieri și calendarul este strâns, termenul um, pentru amendamente la proiectul de aviz este 18 iulie, termenul pentru amendamente bugetare pe liniile bugetare este 30 august și cred că ați prevăzut votul în comisie pe 31 august. Dialogul bugetar între instituții va avea loc de la 1 septembrie încolo. Trebuie să fac un rezumat al proiectului de, al, al propunerii înainte de propunerea comisiei. Voi adăuga câteva idei la acest text care este deja disponibil și l aveți în dosare. De exemplu, comisia a lansat ideea unui plan Juncker 2 pentru Africa. Ce înseamnă acest lucru? Care ar fi impactul acestuia asupra bugetului, de exemplu, și asupra activității noastre, comisiei, ale Comisiei INTA? Și um, trebuie, bineînțeles, să ținem cont de aceste evoluții, pentru că un subiect sensibil este faptul că, din cauza gestionării crizei și din cauza mobilizării tuturor resurselor um, disponibile, inclusiv cele de flexibilitate, care sunt atât de necesare în momente de criză, să avem un buget care să poată să ne permite să reacționăm, mai ales crizei refugiaților, dar pe de altă parte trebuie să fim foarte atenți ca la, până la urmă să nu rămânem fără surse pentru a face plățile, fără resurse și până la urmă unitatea bugetului să nu mai existe decât pe hârtie. Am aici o foaie care arată care e situația unității bugetului. Sunt atâtea, atâția sateliți, atâtea finanțări externe și uh, uh, chiar și Parlamentul devine victima acestui, uh, acestei scheme complicate. Trebuie să fim și mai atenți decât în trecut. Hans Jens Geier a pregătit documente pentru trilog, de exemplu crearea acestor două fonduri, fondul MADAT și fondul pentru Nordul Africii, cu ideea să se ia bani din bugetul european, din programele de vecinătate și apoi să se ceară statelor membre contribuții neobligatorii. Acestea sunt Cifrele pe care le avem până acum sunt că contribuții naționale la Amadat sunt de valoare de 69 de milioane și la Fondul Fiduciar pentru Africa 82 de milioane. Ne-am fi așteptat la 500 de milioane și 1,5 miliarde. Dar toate statele uh, plătesc câte puțin pentru a face parte din unitatea de pilotaj, pentru ca statele membre să controleze fondurile. Iată trebuie să ne organizăm bugetul și activitățile pentru că cu astfel de contribuții sumele prevăzute nu vor fi uh, obținute, nu, vor, uh, nu, nu se va ajunge la sumele mm, promise sau prevăzute și, pe de altă parte, nu se respectă unitatea bugetului. Acum, pentru a vorbi de câteva elemente specifice, propunerile Comisiei pentru bugetul UE pentru 2017, mai ales categoriile de interes pentru comisia noastră. Este foarte important să se folosească toate posibilitățile disponibile de flexibilitate pentru a se face față crizelor. Ehm, pe de altă parte, trebuie să insistăm asupra faptului că e nevoie de sumele potrivite pe linie bugetare privind comerțul și până aplicarea tuturor strategiilor comerciale. Mijloacele finan- să existe mijloacele financiare necesare pentru a face față crizei migrației. Încet, încet, la nivel internațional, cred că lucrurile merg mai bine și în ceea ce privește finanțarea uh, tabelor de refugiați uh, în, pentru uh, Uh, categorii uh, dezavantajate și așa mai departe. Lucrurile merg mai bine decât anul trecut, dar uh, trebuie să continuăm așa și să nu revenim la situația de acum câteva luni. De asemenea, trebuie să insistăm asupra sprijinului comercial adecvat în țările care au trăit primăvara arabă uh, și partenerii noștri din Sud. Și, bineînțeles, trebuie să folosim și instrumentele financiare din afara bugetului, cu v-am dat cele două exemple, și, de asemenea, o prioritate permanentă a noastră este promovarea internaționalizării uh, relațiilor um, comerciale. Pe de altă parte, dorim să folosim marja disponibilă pentru a reacționa la criza migrației, este normal, dar, pe de altă parte, spațiul de manevră pentru alte programe multianuale um, este foarte limitată și aceasta este tocmai o consecință al, a flexibilității pentru uh, migrație. Deci uh, s-au redus uh, angajamentele de plăți, uh, au crescut vizibil instrumentele de parteneriat la angajamente și la plăți, dar trebuie să spun că acest document nu e încă disponibil, dar există un studiu sau se pregătește un studiu în legătură cu modul în care funcționează instrumentele de parteneriat. Și poate Comisia ne-ar putea spune, ne-ar putea da informații um, în legătură cu momentul în care va fi publicat acest, serviciu, acest studiu care vine de la Serviciul de Acțiune Externă, cred. Și ce vom face cu cifrele pe care le vedem acum în bugetul 2017? Știu de asemenea că mm, pe colegii interesează mult uh, proiectele pilot, uh, evaluarea comisiei privind uh, proiectele pilot și acțiunile pregătitoare va fi gata la sfârșitul acestei săptămâni. Și apoi, bineînțeles, va fi în mâinile uh, Comisiei pentru Bugete, raportorul și raportorul din umbră trebuie să găsească, să, să definească prioritățile noastre. Cam asta avem de spus deocamdată și vă aștept cu interes observațiile și eventualele amendamente. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Böge. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră, mai întâi domnul Schuster. Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Böge, pentru introducere. Sunt de acord cu multe dintre punctele atinse. Cred că acest buget este insuficient dacă ținem cont de provocările care ne așteaptă acum în Uniunea Europeană. Sunt și apoi, ce se mai întâmplă cu Brexitul? Însă bugetul în ceea ce privește trebuie să țină cont și de cadrul financiar multianual. Însă nu putem să lăsăm la o parte dezbaterile pe care trebuie să le avem noi aici în cadrul Comisiei pentru Comerț. În ceea ce privește acest buget, aș mai sublinia un fapt care, cu care cred că suntem cu toții de acord. La aproape toate acordurile comerciale pe care le um, semnăm avem structuri de monitorizare și trebuie să ne asigurăm că și Comisia se asigură că aceste structuri de monitorizare sunt finanțate așa cum trebuie. Acest lucru nu s-a întâmplat în ultimii ani și cred că trebuie să existe disponibilitate în acest sens. și mâine la vot avem acorduri pe care, care au puncte foarte delicate și pentru care e nevoie de procese de supraveghere care trebuie să fie finanțate cum trebuie. Procesul de supraveghere trebuie să cuprindă și forțele din societatea civilă. Sunt convins că vom găsi niște formulări consensuale care să exprime pozițiile noastre. S-a discutat și despre proiectele pilot. Și aici intervin acele procese de monitorizare. Cam atât deocamdată. Mulțumesc, domnul Campbell. Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm de propunerea Comisiei, oarecum cu precauție. Comisia din nou afirmă principiile eficacității uh, în folosirii fondurilor, dar uh, posibilitățile uh, de bugetul pentru um, comerț este destul de limitat și uh, Ehm, sunt, ehm, bugetul este împărțit în, ehm, în două. Mă întreb de ce există o reducere atât de mare a fondurilor pentru politica comercială și considerați că toate negocierile comerciale TTIP, cele cu Japonia, cu TISA, apoi viitoarele uh, Um, negocieri comerciale um, care vor urma cu Noua Zeelandă și apoi și cu Marea Britanie. Um, nu e ușor să găsim oameni și bani să-i plătim pentru a purta toate aceste negocieri. Uh, sunt lucruri importante de care trebuie să țină cont. Mulțumesc! Mulțumesc! Marice este raportor din umbră de la ALDE. O înlocuiți dumneavoastră? Nu? De la celelalte grupuri nu știu cine e raportorul din umbră. Helmut acum? Aș dori în primul rând să-i mulțumesc raportorului pentru că ne-a spus și astăzi despre complexitatea acestui fapt. Ultima dată, la raportul domnului Băghe, am discutat despre asigurarea pe termen lung și cât e de problematică. Poate și în acest punct ar trebui să spunem foarte clar că fără să existe o modificare în finanțarea Uniunii Europene, lucrurile se vor dezvolta în continuare într-un mod dramatic. Trebuie să ne gândim la resursele proprii. Trebuie să ne gândim cum pot fi finanțate domenii specifice prin intermediul statelor membre și prin intermediul Uniunii Europene, cum să le organizăm și cum să reorganizăm de fapt totul. De aceea cred că punctul 2 din proiectul de raport a domnului Boghe e unul foarte important, pentru că aici se face legătura dintre comerț și dezvoltarea regiunilor, altor regiuni de pe planetă. Și apoi eliminarea conflictelor, cauzelor migrației și acestea sunt foarte importante. Toate trec de tema principală a bugetului, dar sunt puncte care merită să fie discutate. Problema resurselor în domeniul comerțului. În ceea ce privește îndatoririle care vin din acordurile plurilaterale, multilaterale, bilaterale, vin cu, o, cu tot o altă dimensiune, care poate să meargă pe 2-3 ani. Există și aceste acorduri mixte care se dezvoltă acum. E încă o chestiune importantă. Și trebuie ca cetățenii să înțeleagă ce înseamnă când UE are discuții comerciale, acorduri comerciale. Uh, și ce înseamnă acestea pentru finanțare, finanțarea din statele membre. Și aici e o responsabilitate pe care o avem pentru politica comercială în ceea ce privește fondurile și cheltuielile Uniunii Europene. Mm, în plus, în ceea ce privește garanțiile și instrumentele financiare din bugetul european, aici îl, să-l susțin pe raportorul nostru pentru că nu se poate ca de la anumite rubrici să se facă reduceri și banii să fie puși pe termen scurt altundeva. Avem, cum vă spuneam, o responsabilitate cu adevărat și nu pot decât să-l rog și pe raportorul de la bugete să aibă o poziție foarte fermă și să vorbească cu comisia și să se asigure că comisia își va prezenta astfel proiectul bugetar în care, într-un mod în care să fie foarte clară poziția noastră și în fața Consiliului și și Consiliul să își ia în serios rolul. Vă mulțumesc! David. Mulțumesc, David! Mulțumesc. Câteva puncte. În primul rând, sunt de acord cu raportorul în ceea ce privește instrumentele financiare. Discutăm de ele de mult timp. Însă există multe domenii care ies acum de sub controlul democratic și trebuie să le abordăm. De aceea eu salut acest raport și accentul care s-a pus de mai mulți, vorbit, de mai mulți vorbitori până acum asupra faptului că avem un document foarte ambițios, comercial din partea Comisiei, însă nu vedem cum va fi pus acesta în aplicare, ceea ce ne spunea și domnul Schuster, că trebuie să fie implicată societatea civilă și de aici și din exterior și societatea civilă din țările partenere care să monitorizeze aceste acorduri de liber schimb. Ce nu a fost îndeajuns subliniat e ajutorul pentru comerț. Prioritatea pentru bugetul Uniunii e migrația în acest an și abordarea acestea. Avem nevoie de așa ceva, dar avem nevoie și de un proiect pe termen lung. E ceva ce nu vom face aici, la Comisia pentru Comerț. Dar ne putem aduce și noi contribuția în ceea ce privește migrația economică, nu cea a oamenilor care vin din zone de conflict. Îmi pare rău să văd că bugetul rămâne aici înghețat. Cred că în ceea ce privește ajutorul pentru comerț. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Atunci voi da cuvântul acum comisiei, doamna Mones. Munios, mă scuzați. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnului Băghe și fiecare dintre dumneavoastră care ați luat cuvântul pe acest punct. Nu e prima discuție pe care o avem pe subiect. Și salutăm proiectul dumneavoastră de aviz. Suntem de acord cu un număr dintre punctele pe care le menționați în document. O parte dintre puncte nu prea depind de noi, însă să aveți încredere că vom transmite aceste puncte colegilor noștri de la DG Buget, acelor colegi care au de-a face cu revizuirea cadrului financiar multianual și le vom transmite și ceea ce ați avut de spus în ceea ce privește fondurile fiduciare. Aspectele comerciale și ce ați spus despre acestea. E adevărat că avem o agendă pentru comerț foarte ambițioasă da, ne întrebăm și noi dacă avem destule resurse pentru agenda propusă. Însă evaluarea noastră care se reflectă în proiectul bugetar, valoarea pe care am făcut-o la începutul anului, ne spune că resursele care ne-au fost alocate sub acest proiect de buget corespund în linii mari nevoilor noastră, astfel încât să putem să sprijinim punerea în aplicare și negocierile pe numeroasele acorduri pe care fie le negociem, fie le finalizăm sau le punem deja în aplicare. Înțelegem că comerțul pentru toți este o comunicare care are de-a face cu politicile comerciale și aici intervin transparența, comunicarea cu societatea civilă, dar apar și niște elemente noi, politica de investiții. Toate aceste elemente au fost cuprinse în proiectul de buget și și în cererea transmisă DG Bugete la începutul anului. Toate se reflectă în propunerea uh, Comisiei, care a fost prezentată la sfârșitul lunii iunie. Bugetul nostru operațional e mic, e adevărat, însă ne permite să finanțăm o parte, un număr de proiecte pe timpul, în ceea ce privește acordurile, pe timpul negocierilor, după negocieri, sunt deja puse în aplicare de o vreme, așa cum ați văzut în cazul acordului cu Corea de Sud. Și bugetul ne permite să avem activități în comunicare, transparență față de societatea civilă și tot felul de alte măsuri orientate spre exterior. E adevărat că am putea să facem mai multe, poate fi adevărat și faptul că probabil nu avem toate resurse pentru a pune în aplicare mai multe proiecte. De aceea am oglindit toate acestea în cererea noastră pentru DG Bugete pentru bugetul din acest an proiectele legate de politica comercială, trebuie să spun, nu sunt acoperite doar de bugetul operațional de G-Trade, ci sunt acoperite de sub multe alte linii bugetare. Ați menționat o parte dintre ele, instrumentul de parteneriat sau instrumentul pentru politică europeană de vecinătate. Sub aceste instrumente avem un număr de proiecte pe politică comercială prin care se încearcă Um, construirea de capacități pentru acorduri cu partenerii noștri, i-a analizat și rolul societății, societății civile. Asta e adevărat în cazul instrumentului pentru parteneriat. Acolo ne dorim să avem un proiect care să faciliteze punerea în aplicare a agendei pe care o avem pentru comerț și dezvoltare. În aviz, am văzut și că puneți accentul pe sprijin, sprijinul internaționalizării IMM-urilor. E un domeniu important pe care îl urmărim în acordurile noastre comerciale și nu doar sub politicile comerciale, ci și sub un număr de programe care sunt puse în aplicare de DG Grow, cum ar fi COSME, dar și în proiecte cum ar fi instrumentul de parteneriat. Considerăm că bugetul reflectă nevoile, dar și capacitățile pe care le avem în DG-uri, astfel încât să punem în aplicare toate proiectele sau proiectele prioritare, astfel încât să ne asigurăm că punem în aplicare politicile comerciale și comerțul pentru, agenda privind comerțul pentru toți în cel mai bun mod posibil. Sperăm. Dau cuvântul raportorului. Da, vă mulțumesc mult, domnule președinte și mulțumesc pentru comentariile făcute de colegi, voi ține cont de ele. Aș dori să întreb Comisia dacă are cunoștințe în ceea ce privește studiul privind instrumentul pentru parteneriat, când va fi acesta disponibil și care ar putea fi consecințele, care ar fi sumele. Apoi, reducerile în asistența macrofinanciară sunt foarte mari și aș dori niște explicații suplimentare, dacă nu azi, poate sub formă scrisă mai târziu. Putem să primim niște răspunsuri astăzi, vă rog? La instrumentul pentru parteneriat, dar îmi pare rău, am uitat să răspund la întrebare. Acest studiu nu e un studiu specific, e una din evaluările pe, pe care Comisia le va face pentru instrumentele de politică externă. Instrumentul de parteneriat e un instrument nou, așa că a trebuit să așteptăm pentru perioada de punere în aplicare, astfel încât să avem o evaluare ex ante a proiectelor care uh, au fost făcute. Consecința e următoarea. Am mai văzut și în trecut la evaluări pentru alte instrumente că nu e atât de mult vorba de sumă, ci de felul în care proiectele au fost făcute. Analizăm și managementul financiar al proiectelor. În cazul instrumentului pentru parteneriat, situația e uh, delicată pentru că uh, Direcția generală, care, serviciile care se ocupă de punerea în aplicare acestui parteneriat are multe constrângeri în ceea ce privește resursele și probabil aceasta va fi perspectiva principală în evaluare, însă vor fi analizate și accentele și eficacitatea acțiunilor care au fost puse în aplicare sub instrumentul de parteneriat. Asistența macrofinanciară Aici sunt implicați și colegii de la o altă direcție generală care voi discuta pentru a vă da mai multe detalii mai târziu. Mulțumim. Bine, atunci avem un termen pentru amendamente, pentru aviz, la data de 18 iulie până la ora 6 după amiază. Mulțumesc foarte mult. Votul va avea loc pe data de 31 august. Astfel încât să fim pregătiți pentru negocieri. Vă mulțumim, domnule Băghe. Trecem la punctul 9. În prim schimb de opinii, propunerea Comisiei în ceea ce privește un regim comun aplicabil importurilor de produse textile, în acest caz din Belarus. Relațiile comerciale cu Belarusul nu s-au aflat pe uh, agenda comisiei noastre de mult timp. Însă e un lucru foarte important pentru parteneriatul estic, mai ales în cazul Ucrainei. Astăzi vom discuta pentru prima dată această propunere a Comisiei și prima dată voi ruga Comisia să ne prezinte propunere și apoi am plăcerea pentru prima dată, cred, să avem un reprezentant al Republicii Belarus astăzi cu noi, pe domnul Roman Sobolav, președintele Direcției pentru Comerț din Ministerul de Externe. Și după comisie îi voi da cuvântul acestuia să ne vorbească de această propunere și despre relațiile comerciale cu UE în general, dar întâi Comisia, vă rog. Bună dimineața tuturor! Eu sunt Jane Mina, adjunct la DG Trade și am de-a face cu relațiile comerciale cu Belarusul. Da, cum spunea și președintele, nu vorbim foarte des despre Belarus în această comisie, așa că vă voi spune cam cum stau lucrurile din punct de vedere al comerțului și apoi și cum arată situația politică cu Belarusul. Iar apoi voi trece la propunerea comisiei mai în detaliu. Să începem cu niște cifre. Belarusul este un partener comercial important pentru Uniunea Europeană. Anul trecut, în 2015, am avut un volum comercial de 10 miliarde de euro cu Belarusul, cu un export de până la 6 miliarde de euro, deci un surplus de 2 miliarde de euro cu Belarusul. După cum spuneați, relațiile UE-Belarus se um, îmbunătățesc. Din 2014 am văzut dezvoltări um, importante, o participare mai proactivă a Belarusului în parteneriatul estic și, cum ne spuneați, um, au o poziție bună în ceea ce privește criza din Ucraina. Ținând cont de toate aceste dezvoltări um, pozitive, Uniunea Europeană a intensificat dialogul și cooperarea cu Belarusul. Un lucru important a fost decizia afaceri, Consiliului de Afaceri Externe din februarie 2016. Atunci s-a căzut de acord ca majoritatea măsurilor restrictive pentru Belarus să fie abrogate și, de asemenea, să se accelereze punerea în aplicare a măsurilor de consolidare a cooperării între UE și Belarus pe mai multe domenii, incluzând aici comerțul și chestiunile legate de asistență. Obiectivul principal în acest domeniu este să fie modernizată economia Belarusului. Credem că acest lucru ar fi în beneficiul populației Belarusului, dar și pentru noi, pentru că Belarusul e un mare vecin al Uniunii Europene. Ce facem în mod concret în domeniul comercial cu Belarusul? În cadrul acestor consultări privind modernizarea Belarusului, am uh, început să intensificăm acțiunile legate de comerț. Am decis să avem un dialog comercial cu Belarusul, progresul e destul de bun și prima reuniune ar trebui să aibă loc în toamnă. Pentru noi, obiectivul e într-adevăr să avem un schimb pe chestiuni comerciale și să vedem cum se dezvoltă legislația comercială pe ambele părți. Un alt element important în comerțul cu Belarus e um, aderarea la OMC. Pentru noi UN e un element important care și-ar aduce contribuția la modernizarea economiei. Și lucrăm asupra unor programe specifice, astfel încât să îi sprijinim în crearea de capacități, astfel încât să poată să se alăture OMC-ului. Astăzi vă, astăzi vă vom prezenta unul dintre aceste elemente, elemente care își vor aduce aportul la consolidarea relațiilor economice pe care le avem cu Belarusul, și anume propunerea de a aboli cotele autonome pentru importurile de textile care vin din Belarus. Vă voi spune ce e acest regulament și ce ne dorim să schimbăm pentru a renunța la aceste cote pe care le avem acum cu Belarusul. Aceste cote autonome pentru textile cu Republica Belarus sunt acoperite de două regulamente, regulamentul 936 din 2015 și e un regulament UE și mai avem o, un regulament de punere în aplicare al Comisiei 206 din, tot din 2015. Cotele textile au fost introduse la 1 ianuarie 2010, după ce a expirat acordul bilateral pe care îl aveam pentru textile, care era în vigoare din 1993. Când avem cote pentru 21 de categorii și dacă vedem utilizarea actuală pe aceste categorii, putem observa că e limitată. Pentru 15 categorii din 21, utilizarea medie e de mai, mi- de mai puțin de 10%. De fapt, e doar o categorie care este foarte utilizată de Belarus, categoria 117, și anume fibre naturale, lună, uh, fibre naturale textile, care sunt foarte apreciate în Uniunea Europeană. Aceasta este cota cea mai folosită în de Belarus. Avem un procentaj de 91% în 2014, 99% în 2015, deci aproape 100%. Considerăm că efectele economice ale Renunțările aceste cote nu au un impact major economic asupra Uniunii Europene. Odată ce acestea sunt abrogate, ne dorim să monitorizăm cu atenție comerțul textil între UE și Belarus. Și, bineînțeles, dacă ceva merge prost, avem instrumente pentru a interveni, însă nu considerăm că uh, se va întâmpla ceva ce să afecteze economia UE. Ce propunem să schimbăm în regulamentul actual? Să ștergem anexa 3, adică anexa cu cotele pentru Belarus. Aceasta e principala schimbare, pentru că nu vor mai exista cotele pentru textile. Dar trebuie să facem și schimbări minore pentru a actualiza regulamentul, ceea ce rămâne din el vom actualiza nomenclatura mixă din anexa 1, vom introduce numele oficial a Republicii Democrate a Coreei în anexele 3 și 4, pentru că ce va rămâne în regulament vor fi doar cotele pentru Corea de Nord. Nu mai avem cote cu nicio altă țară pe textile. Și o altă modificare, vom crește perioada de validitate de autorizare de la 6 la 9 luni, pentru că e o perioadă mai bună pentru operatorii economici. 6 luni e prea puțin. Și ultima modificare, vom elimina și coturile, cotele de trafic Acestea sunt pentru țările învecinate. Când trimitem, de exemplu, un tricou spre Belarus, ă, când aceștia printează ceva pe el și îl trimit înapoi, nu e relevant pentru Corea de Nord, pentru că nu se fac asemenea acțiuni. Nu e ceva relevant, așa că vom șterge această parte și aici se termină prezentarea mea. Și dacă aveți întrebări suplimentare, vă rog. Vă mulțumim și acum îi dăm cuvântul domnului Sobolev. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim pentru invitația pe care ne-ați uh, adresat-o de a participa la reuniunea Comisiei pentru Comerț uh, Internațional. Aș dori, în primul rând, să fac câteva remarce în legătură cu situația actuală în ce privește relațiile dintre Belarus și Uniunea Europeană. În ultimii ani, au existat câteva progrese în normalizarea relațiilor uh, între Uniunea Europeană și Belarus. Astăzi uh, avem cooperarea, cooperare politică și economică, relansăm proiecte economice uh, prin, pe baza unui dialog constructiv. Salutăm decizia din februarie a um, Consiliului de Afaceri Externe de a Uh, ridica embargoul cu privire la Belarusul și astfel sperăm să avem uh, relații fructuoase pe viitor. Din februarie am uh, interacționat foarte pozitiv. Am avut o primă reuniune în aprilie, anul curent, în Bruxelles și astfel am putut trece în revistă prioritățile de cooperare și am identificat acțiuni în mai multe domenii. E foarte important că am uh, hotărât să extindem uh, dialogul în uh, comerț, agricultură, cercetare, văm și energie. Mulțumim Comisiei Europene pentru uh, sprijinul acordat uh, pentru ferumul din Viena 24 mai cu participarea Comisiei, uh, reprezentantului Comisiei Europene. Cred că ar trebui să organizăm mai multe evenimente de aceste Uh, de acest tip, uh, pentru că astfel vom putea coopera, uh, vom putea încuraja schimbul de relații de afaceri în Europeană. Vom avea astfel de evenimente și cu DG Trade de la Comisia Europeană pentru a înlăzni comerțul bilateral și pentru a înlătura obstacolele în calea comerțului, de a face schimburi de bune practici Uh, pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și pentru a schimba uh, informații în ce privește investițiile și comerțul bilateral. În ce privește abolirea cotelor uh, aplicate de către Uniunea Europeană pentru produsele textile din Belarus, noi considerăm că este un prim pas pentru a, în eliminarea relațiilor comerciale într Europeană și, Euro- și Belarus. Din 1993, după cum știți, comerțul între Uniunea Europeană și Belarus uh, a, s-a făcut în baza unui uh, acord bilateral uh, cu cote pentru produsele din Belarus, care erau importate în Europeană. S-au stabilit restricții pentru 34 de categorii din cele 164 de categorii de textile din Belarus în uh, urma negocierilor din 2008 între Comisia Europeană și Belarus, uh, Comisia a abolit cotele pentru textilele din Belarus uh, în ianuarie 2009. Din 1 ianuarie 2010 încoace, Uniunea Europeană a adoptat o decizie cu privire la aplicarea unor cote autonome în ce privește exporturile textile de Belarus înspre Uniunea Europeană. Aș dori să spun că decizia cu privire la introducerea cotelor din 2010 a fost adoptată în mod unilateral de către Uniunea Europeană și nu se bazează pe niciun fel de acord internațional între, în, uh, semnat de către Republica Belarus. Cotele unilaterale pentru 20 de categorii de produse textile înlocuiesc acordul de, uh, uh, de textile între Uniunea Europeană și Belarus. Uniunea Europeană limitează importurile uh, de textile din Belarus pentru piața europeană. E vorba de bunuri care au origine în Belarus, indiferent de țara de destinație sau de modul de transport al bunurilor. Analiza noastră ne-a arătat că în ultimii cinci ani Belarusul nu folosește pe deplin uh, cotele existente pentru cele 20 de categorii de textile. De exemplu, în 2015, noi am folosit cam de la 1 până la 16% din cote, cu excepția produselor din IN. În ultimile luni, uh, rata este cam de 10% pentru majoritatea categoriilor. Uh, în ce privește cotele de textile, ne dăm seama că eliminarea lor uh, are un impact minim asupra uh, schimbului de uh, produse textile. În consecință, Uniunea Europeană a solicitat o cooperare strânsă între reprezentanții comunității de afaceri de ambele părți. Cotele pentru textile nu contribuie la crearea unor condiții prielnice pentru un, o astfel de cooperare directă. E important să mai subliniem faptul că Belarusul, în calitate de vecin imediat în Europeană, e una din cele două țări din lume împotriva cărora, uh, căreia Uniunea Europeană aplică cote textile. Și mai, e și mai greu de înțeles având faptul că noi nu figurăm pe uh, lista producătorilor uh, celor mai importanți de produse textile. Deci, rațiunea Mm, uh, în spatele acestor cote ne depășește. Noi credem că relațiile privilegiate între Belarus și Uniunea Europeană ar trebui să fie luate în considerare. Deci Belarusul susține uh, eliminarea cotelor autonome cu privire la importurile de textile din uh, Republica Belarus. Aș dori să mai subliniez și faptul că 9 iunie 2016 la 20-a sesiune a Confederației Europene a Industriei Textile s-a uh, permis um, uh, companiei, uh, um, uh Asociației uh, Industriilor Textile din Belarus să facă parte din această asociație. În concluzie, Aș dori să spun că suntem dornici să cooperăm în continuare cu Uniunea Europeană pentru a avea condiții economice mai bune de cooperare. Uniunea Europeană este foarte importantă pentru noi din punct de vedere al exporturilor. Scopul politicii comerciale actuale a Belarusului este să diversifice exporturile și să se asigure că o parte din exporturile noastre ajung pe piața europeană. Abolirea textel, ă, ă, cotelor textile va deveni, uh, va fi un pas important în această direcție și va transmite un uh, semnal important în uh, comunitatea de afaceri din Belarus și în statele europene. Sunt convins că vom găsi modalitățile de normalizare a cooperării noastre în interesul ambelor părți. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări, vă răspund cu mare plăcere. Mulțumesc! Thanks a lot, uh, Mr. Sobolev. Mulțumim, domnule Sobolev. Of course, thanks a lot for coming all the way from Minsk. Mulțumim. Salutăm și delegația de la Minsk, care ne onorează cu prezența. Dacă aveți uh, întrebări, vă dau cuvântul. Aș dori, în primul rând, însă să dau cuvântul raportorului nostru, domnul Tacula, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Sunt uh, raportor principal pe acest domeniu și am ascultat cu mare intervenție prezentările Comisiei și ale domnului Sobolev. Această propunere poate chiar mai bine decât alte propuneri de la Comisia noastră, ne arată că comerțul nu reprezintă o politică izolată sau uh, nu are un scop în sine. E o parte inerentă acțiunilor externe ale Uniunii Europene și uh, contribuie la atingerea obiectivelor Uniunii Europene, respectiv promovarea valorilor de bază ale Uniunii Europene în întreaga lume. Relațiile între Uniunea Europeană și Belarus s-au îmbunătățit în ultimii ani și continuă să se îmbunătățească și e o veste bună atât pentru noi cât și pentru Belarus. Uh, Belarusul este un uh, potențial uh, partener strategic care și-a dovedit valoarea, mai ales în medierea negocierilor de pace în vecinătatea estică. Belarusul poate fi văzut și ca un pod între Uniunea Europeană și Uniunea Economică Eurasia, din care face parte. această zonă de comerț de la Lisabona la Vladivostok ar putea să fie văzută prea curajoasă în contextul politic actual, dar nu cred că ar trebui să fie abandonată ca obiectiv pe termen lung. Impactul economic al propunerii economice, al propunerii Comisiei, e foarte important atât pentru Europeană cât și pentru Belarus pentru că cotele actuale nu au fost folosite niciodată pe deplin. Și deci, trebuie să, le, să vedem această propunere ca o parte dintr-un pachet care să permită o îmbunătățire a relațiilor între Uniunea Europeană și Belarus. Aș dori să profit de ocazie pentru a încuraja Belarusul să-și revizuiască politica, mai ales uh, în contextul negocierilor de aderare la OMC care durează de 23 de ani, fără prea uh, multe progrese notabile. Sunt convins că aderarea la OMC ar putea aduce noi oportunități de comerț pentru Belarus. și ar putea uh, permite Belarusului uh, să devină o țară prosperă. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare observațiile colegilor de la INTA. Mulțumim, domnule Tacula. Dau cuvântul raportorilor din umbră, în primul rând domnului Fisas. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă transmit eh, scuzele raportorului din partea grupului nostru, care, din păcate, nu poate participa la ședința de astăzi. M-a rugat însă să vă transmit uh, observațiile sale. care a fost tradusă în limba, în limba spaniolă. Aș dori să salut propunerea Comisiei de a revizui uh, protocolul cu privire la uh, importurile de produse textile, regimul comun aplicabil uh, importurilor de produse textile. Uh, Uniunea Europeană a salutat eliberarea prizonierilor politici. Uh, deci trebuie să recunoaștem că au, făcut, au fost făcute anumite progrese în Belarus în ultimii doi, doi ani. De exemplu, participarea activă la programe de dezvoltare, Erasmus Plus și la alte proiecte, uh, mai ales de uh, cercetare. Iată care sunt uh, semnalele care ne arată că Belarusul se apropie tot mai mult de familia democratică a Uniunii Europene și de valorile sale, chiar dacă această apropiere poate câteodată să pară îndelungată. Cotele autonome cu privire la produsele textile și la uh, produsele de Uh, îmbrăcăminte din Belarus, uh, suprimarea acestor cote reprezintă un semnal la fel foarte important. Legăturile noastre nu se pot uh, baza doar pe interese strict comerciale. E adevărat că statul de drept valori, drepturile omului și pede, abolirea pedepsei cu moartea reprezintă așteptări pe care Uniunea Europeană le are față de Belarus. Toate aceste subiecte vor face obiectul campaniei electorale uh, ale, alegerii din, ale alegerilor din uh, octombrie 2017. Grupul meu dorește să susțină această propunere, având în vedere că eliminarea cotelor și a tarifelor cu privire la textile vor avea, va avea un impact limitat asupra pieței interne, dar și datorită faptului că această propunere este foarte importantă având în vedere contextul actual pentru promovarea democrației, statului de drept și implicarea societății civile. O condiție sine qua non între îmbunătățirea raporturilor sau relațiilor între Uniunea Europeană și Belarus. Mulțumesc! În numele socialiștilor, Carolin. Danke für die bisherigen Ausführungen. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezentările până acum, legăturile comerciale cu Belarusul, colaborarea cu Belarus e un semnal pozitiv și important să vedem că există îmbunătățiri în ceea ce privește situația drepturilor omului. Și e bine că va exista această eliminare a cotelor. Vedem că există dezvoltări importante acolo. E import, sunt importante evenimentele care vor avea loc în septembrie și atunci vom vedea foarte clar dacă dezvoltările merg în uh, direcția potrivită. Cât despre acest dosar, aș mai adăuga că nu pot decât să fiu de acord că din punct de vedere tehnic, aceste cote nu vor face schimbări mod importante. Eu cred că acest simbol e unul important în ceea ce privește ce putem noi să facem, ca și Belarusul să vadă că dorim să îi oferim ocazia de a-și îmbunătăți relațiile comerciale și faptul că recunoaștem dezvoltările pozitive de acolo. Mă interesează foarte mult și acea echipă de observare a alegerilor și cred că e important ca subiectul Belarus să rămână și pe agenda de lucru a grupului orizontal. E important să putem discuta și în cadrul acestui grup de lucru despre Belarus. Aș avea și o întrebare pentru Comisie. Există măsuri de protecție? Există un stat, statut de observare? Și ce se va întâmpla dacă lucrurile se înrăutățesc? Atunci vom reintroduce cotele? Ce fel de planuri are Comisia? Și în final aș dori să mai accentuez și faptul că în um, acest dosar e foarte important pentru mine să dăm într-adevăr un mesaj Belarusului că vedem dezvoltările pozitive de acolo și credem în ele, dar și că măsurile sunt absolut, absolut necesare. Mulțumesc pentru colaborare și mulțumesc domnului Tacula. Domnul Campbell pentru ICR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Noi salutăm eforturile depuse de Belarus, uh, eliberarea prizonierilor politici, îmbunătățirea relațiilor cu Uniunea Europeană. Ne bucurăm de faptul că Belarusul începe să aplice norme democratice și principii democratice. Personal, eu nu aș face o legătură între drepturile omului și relațiile comerciale. Bineînțeles că drepturile omului sunt uh, un subiect important, uh, dar trebuie abordat uh, din punct de vedere democratic. Dar eu cred că comerțul, prin crearea de prosperitate, duce la îmbunătățirea situației drepturilor uh, omului întreaga lume și deci cred că ar trebui să uh, menținem relațiile cu majoritatea partenerilor noștri internaționali, cu câteva excepții totuși. Există însă delegații care își fac uh, griji în ce privește Belarusul și au exprimat îngrijorarea și consideră că orice concesiune ar trebui să fie legată de fraudele electorale. Uh, din uh, potențiale din alegerile din septembrie anul curent. E un subiect uh, foarte important. Aș dori să rog Comisia să ne prezinte poziția sa în legătură cu tot ce se face pentru evitarea fraudei electorale. Nu crede că Uh, astfel de măsuri uh, fac ca Belarusul să se îndreaptă mai mult, uh, îndrepte mai mult înspre Rusia și spre Moscova sau chiar e optimistă în ce privește alegerile. Mulțumesc în numele GUE. Nu e prezent niciun raportor, dar domnul Scholz văd că dorește să ia cuvântul. Aș dori și eu să-i mulțumesc raportorului pentru prezentare și chiar de la început aș dori să pun degetul pe o rană, pentru că e un subiect, e o problemă foarte importantă. Vorbim despre un acord comercial uh, pe care dorim să sau uh, pe care dorim să prin care dorim să introducem norme privind uh, drepturile omului și durabilitatea. Deci noi, Parlamentul European, Uh, intervenim în relațiile bilaterale și introducem uh, partea de drepturile omului uh, în legătură cu eliminarea cotelor, cu Belarusul. Deci facem această eliminare să depindă de respectarea drepturilor omului. Deci nu mi se pare că e corect să spunem că prin comerț dorim să impunem valorile europene la nivel european. Nu, eu cred că prin relațiile comerciale, noi dorim să ne aducem contribuția ca în țările respective în care uh, sunt alese guverne în mod democratic, în care uh, se uh, uh, deci au loc dezbateri democratice, trebuie să ne asigurăm că aceste uh, norme democratice sunt respectate și deci uh, uh aceasta este contribuția noastră uh, pentru a permite uh, respectarea normelor sociale, de durabilitate și așa mai departe. Și deci grupul nostru consideră că prin anumite progrese care s-au constatat în uh, Belarus, putem spune că situația este, evoluează pozitiv, dar ne întrebăm dacă ne putem aduce contribuția la această evoluție pozitivă exclusiv prin uh, intermediul comerțului, pentru că folosim comerțul ca pe un mijloc de uh, presiune și nu cred că e un principiu valabil. Ar trebui să ne mai gândim, să reflectăm cum uh, facem față unor astfel de uh, uh situații în țările cu care avem acorduri comerciale. Am ascultat uh, prezentarea uh, cu mare atenție și împreună cu raportorul sperăm să putem coopera, să vedem cum putem să uh, intervenim, să influențăm situația. Bineînțeles că alegerile sunt uh, un eveniment foarte important. Așteptăm, însă cred că e mai bine să așteptăm alegerile, să vedem care este rezultatul lor, înainte să ne pronunțăm. Uh, și în încheiere încă un aspect care câteodată e dat uitării e problema securității uh, energetice, normele economice trebuie să rămână uh, ca o prioritate și m-aș bucura dacă uh, invitatul din Belarus ne-ar putea să, să ne spună cum Belarusul pune în aplicare prevederile acordurilor internaționale. Mulțumesc, domnul Buchner, din partea versilor. Ich möchte mich auch beim Berichterstatter Mulțumesc și eu vreau să îi mulțumesc raportorului pentru introducerea făcută și nu pot decât să continui cele spuse de domnul Schulz. Grupul meu politic și eu propunem și noi ca pro procedura să fie amânată până când vor avea loc alegerile la 11 septembrie în Belarus și vom avea o primă evaluare nu va fi afectată procedura pentru că raportul oricum urmează să fie votat în toamnă. După decizia Consiliului de a ridica sancțiunile, situația în ceea ce privește drepturile omului în țară a făcut progrese, însă nu s-a făcut tot de ce am fi avut noi nevoie. Autoritățile din Belarus trebuie să urmă, a urmărit recomandările din octombrie OCDE în ceea ce privește alegerile viitoare prezidențiale, preziden, prezidențiale și uh, standardele internaționale. Le-au pus pe acestea în aplicare doar în parte și nu se ține cont de drepturile pe care le-au foștii condamnați politici. Nu s-au făcut nici pași oficiali, instituționali, în ceea ce privește libertatea de adunare munca împreună cu raportorul ONU pe drepturile omului în uh, Belarus și alte mecanisme și azi reprezentanți acolo nu e la standardele la care ne-am dorit. S-a discutat despre pedepsa capitală, aceasta nu a fost abolită. De fapt, au existat trei condamnări la moarte în acest an și a trebuit să le vedem. Nu știu dacă au fost duse până la capăt sau nu. Cred că alegerile din 11 septembrie sunt o ocazie importantă pentru Belarus, astfel încât să încheie practica care durează de ani întregi de a manipula alegerile. E un test pentru a vedea dacă autoritățile vor într-adevăr să colaboreze constructiv cu Uniunea Europeană și aș dori să știu că relațiile cu Belarusul vor fi intensificate. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și acum are cuvântul domnul Stavos. Domnul Dartmouth. Da, nu mi-am uh, înțeles numele. Am auzit Danos, dar uh, un nume mai distins decât al meu. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei lucruri de spus. Întâi, trebuie să reafirmăm faptul că, așa cum ați citit poate în ziare, a avut loc un referendum în Regatul Unit și acest referendum a avut un anumit uh, rezultat. Președintele Consiliului European Tusk a spus, de altfel, că până plecăm din Uniunea Europeană, Regatul Unit trebuie să respecte toate regulile și, bineînțeles, va continua să contribuie la bugetul Uniunii Europene. Așa stau lucrurile, chiar dacă ne-am fi dorit să fie altfel. În ceea ce privește cele spuse de raportor și de colegii de la GUE și de la Vels, este foarte interesant că întotdeauna în politica comercială, implicit s-a considerat că Uniunea Europeană o consideră ca mecanism pentru a transmite, să spunem, valori europene sau ca uh, instrument de politică externă. Deci, când vorbim de modul în care vede Uniunea Europeană comerțul, uh, de fapt, uh, interesul principal nu este comercial. Și având în vedere ce spuse de raportor domnul Scholz și domnul Buchner, care bun venit, dar din păcate nu e în sală, așa că nu pot să-i urez, cu toții au spus foarte clar, a fost extrem de clar că politica comercială este percepută ca mecanism de um, promovarea obiectivelor de politică externă. Asta nu este interesul Regatului Unit, nu este interesul Uniunii Europene, nu este interesul comerțului. De aceea îmi pare rău că stau așa lucrurile. Nu eu inventez acest lucru, este evident din cele spuse mai devreme aici. Și încă un, uh, încă o observație. A fost foarte interesant ce au spus reprezentanții Comisiei în legătură cu abolirea cotelor la textile. Dar nu știu câtă matematică sau câtă analiză a făcut comisia. Știu că există industrii textile substanțiale în Spania, Portugalia, Italia și poate în alte țări și experiența noastră sau experiența a fost că producătorii de textile din țările Uniunii Europene nu agrează abolirea cotelor, așa că aș dori să știu ce analiză s-a făcut, dacă s-a făcut, și anume dacă aceste propuneri pot fi acceptate de Consiliul de Ministri, ca să nu mai vorbim de Parlament. Alți colegi își aduc poate aminte de ajutorul de urgență pentru Pakistan după, um, după o catastrofă naturală. Propunerea a fost făcută de guvernul britanic și anume să se Um, permite Pakistanului să exporte cu mai puține taxe vamale și uh, mai, o, mai mult decât cota prevăzută pentru textile. Și a durat aproape trei ani pentru ca această propunere să fie acceptată. Și uh, până atunci. Uh, probabil consecințele catastrofei naturale respective uh, sau uh, au fost depășite. Așa că vă întreb, care este analiza dumneavoastră în legătură cu modul în care reprezentanții producătorilor de textile și interesele lor în Parlament sau în uh, Consiliul de Ministri vor primi această propunere. Ce analiză ați făcut în acest sens și ce arată această analiză? Și revin aici la un lucru pe care l-am spus de mai multe ori uh, și uh, am scris și în cartea mea pe care o pun la dispoziția colegilor că e mult mai greu să ajungi la un acord comercial cu 28 de țări decât dacă o țară încheie un acord uh, comercial. Asta se vede din experiența Elveției și a altor țări. Nu e mai ușor, e mult mai greu. La BBC se spun prostii și anume că e mai ușor pentru că faci parte dintr-un bloc de țări. E mult mai greu, de fapt, și eu am criticat pe uh, doamna comisar pentru comerț Cecilia Malmström, dar, într-adevăr, uh, nu e deloc ușor să reprezinți interesele a 28 de state membre și 28 de economii cu uh, caracteristici structurale foarte diferite. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, pentru faptul că mi-ați uh, lăsat timpul să prezint uh, aceste idei. Mulțumesc. Dau cuvântul comisiei. Și apoi, din nou raportorului, dacă dorește. Mulțumesc. Voi răspunde la întrebările tehnice și apoi la cele mai politice. Prima întrebare pusă a fost ce s-ar întâmpla dacă impactul negativ asupra pieței europene în urma abolirii acestor cote e mare. Bineînțeles, avem în continuare posibilitatea și timpul să um, revenim la cote, Așa cum am spus, Belarus nu face parte din OMC, deci această posibilitate există, dar nu cred că așa trebuie să facem. Avem un mecanism funcțional. Dacă se întâmplă acest lucru, avem uh, posibilități de monitorizare și un mecanism cu uh, posibilități de examinare a situației, a pacubei, deci uh, avem multe instrumente la dispoziție pentru a face față unor eventuale consecințe negative asupra industriei. Și doresc să amintesc de asemenea faptul că Belarusul nu va putea exporta textile fără niciun fel de taxe. Uh, taxele la import sunt între 8 și 12%. Deci piața nu va fi complet liberalizată, câștigăm și noi bani din uh, taxele de import. În ceea ce privește a doua întrebare și anume dacă am făcut analize detaliate și studii în legătură cu impactul abolării acestor cote, impactul asupra pieței europene și asupra producătorilor europeni, răspunsul este nu am făcut un studiu sau așa ceva, pentru că pe de o parte, având în vedere volumurile mici, nu e nevoie de un astfel de studiu și așa cum s-a discutat în, la subiectul precedent, bugetul nostru este foarte limitat, așa că încercăm să folosim, ne folosim bugetul atunci când există riscuri mari. În acest caz, riscul nu e mare, am avut discuții uh, de durată în Consiliu și în grupul uh, specializat pentru textile și oțel, deci specialiști în domeniul industrial. Bineînțeles, discutăm cu reprezentanții industriei europene în fiecare zi. Avem tot felul de grupuri de lucru. Deci, din acest punct de vedere, dacă toți acești oameni ne spun că nu e nicio problemă, nu o să ne apucăm noi să inventăm uh, probleme și să ne facem uh, mai mult de lucru. Oricum avem uh, instrumentele de apărare comercială dacă e nevoie, dacă în ciuda precauțiilor noastre ceva nu merge bine. Deci aceasta a fost întreb- răspunsul la prima întrebare mai tehnică. În legătură cu posibila legătură între această propunere și viitoarele alegeri din Belarus, nu există o legătură formală din punctul nostru de vedere, dar așa cum am spus în introducere, Bineînțeles, ce facem noi are, face parte dintr-un proces politic în relația cu Belarus și colegii de la Serviciul de Acțiune Externă trebuie să monitorizeze acest proces și statele membre și dumneavoastră trebuie să-l monitorizați. Noi nu vedem o legătură formală la DigiTrade dintre cele două, dar bineînțeles uh, și aceste eforturi fac parte dintr-un proces mai uh, larg. Eu nu sunt uh, expert în domeniul drepturilor omului, nici vorbă, dar dacă ne uităm la situația din Belarus și cea din alte țări din vecinătatea noastră, eu nu cred că cu această țară trebuie să, să, nu, mai, să nu mai avem relații comerciale. Sunt multe țări cu care facem comerț cu hidrocarburi, în care există probleme mult mai mari. Dar asta rămâne la atitudinea dumneavoastră să evaluați, nu e treaba mea. Pentru a reveni la cele spuse domnul Dartmouth, și anume dacă e mai ușor să ajungi la un acord comercial uh, în calitate de comunitate de 28 de țări în, uh, sau dacă e mai ușor ca o singură țară să încheie acest acord. Ei bine, eu am participat recent uh, la o discuție în legătură cu un studiu, o analiză făcută de un institut economic din Austria, cred, tocmai în legătură cu acest uh, subiect și anume despre acordurile um, comerciale uh, bilaterale ale Uniunii Europene, ea fără un studiu despre EFTA. Uh, vă recomand să citiți, este foarte interesant. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Sipilov, doriți să luați din nou cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte! Mai întâi legătură, câteva, câteva cuvinte legătură cu obligațiile noastre legate de protecția mediului. Știți că Belarusul a fost principala victima a dezastrului de la Cernobâl. 30% din teritoriul nostru a, fost, a suferit um, de aceste radiații. De aceea, pentru noi, este un subiect foarte important și, din câte știu, respectăm toate obligațiile în acest domeniu. De aceea, nu cred că sunt probleme sau subiecte de discuție în legătură cu acest aspect, pentru că Belarusul respectă toate obligațiile în acest domeniu. În ceea ce privește legăturile între aspectele comerciale și um, din domeniul uh, comerțului cu textile și drepturile omului, mai ales în legătură cu pedeapsa cu moartea. Bineînțeles, Uniunea Europeană și Parlamentul European Uh, trebuie să discute dacă există o astfel de legătură, dar eu cred că nu trebuie să aplice standarde duble. Pentru mine va fi foarte interesant să văd cum va arăta uh, versiunea finală a acordului UE-SUA. Statele Unite au și ele pedepsa cu moartea. Pentru mine va fi foarte interesant să vedem dacă Statele Unite se va angaja să pună capăt pedepsei cu moartea în urma acordului comercial cu Uniunea Europeană. În legătură cu restricțiile, nu sunt restricții, de fapt, cotele n-au multă influență în uh, comerțul cu textile între Belarus uh, și Uniunea Europeană, cu excepția unei categorii și anume uh, confecțiile din IN. Um, Abolirea acestor cote va fi un semnal, însă un, un, un uh, semnal pozitiv oferit comunității de afaceri, oamenilor că lucrurile merg mai bine, că poți să faci comerț, poți să faci investiții. Deci, că cooperarea dintre noi um, ajunge la un alt nivel, la un nou nivel și pentru mine acesta este un semnal important. Mulțumesc, care cuvântul raportorul nostru, domnul Tacula. Mulțumesc domnule președinte. De data aceasta voi vorbi frumoasa mea limbă maternă, finlandeză. Mai doresc să mulțumesc mai întâi tuturor colegilor care și-au exprimat punctul de vedere, au contribuit la această dezbatere. Cred că împreună vom reuși să pregătim un raport foarte bun. Cred că um, suntem cu toții hotărâți să ameliorăm relația dintre UE și Belarus. Dorim să încurajăm Belarusul să continue pe calea lungă spre democrație și aspectele legate de drepturile omului și, bineînțeles, de pedeapsa cu moartea. Sunt uh, de acord cu cele spuse domnul Supolov în numele Belarusului aș spune că Uniunea Europeană nu își poate permite să aplice standarde duble. Bineînțeles, trebuie să promovăm drepturile omului și lupta împotriva pedepsei cu moartea, dar avem relații cu Statele Unite, cu Japonia, țări care au și ele pedepsa cu moartea. Deci, trebuie să Um, abordăm această problemă la fel în relația cu toate statele terțe. Belarusul poate să dea exemplu Statelor Unite, Chinei și Japoniei pentru ca să scape și aceste țări de pedeapsa cu moartea. Pentru Uniunea Europeană e însă foarte important să nu avem standarde duble și să abordăm relația cu toate țările terțe în același fel. Și trebuie să promovăm, bineînțeles, valorile Uniunii Europene, democrația, drepturile omului, uh, uh, statul de drept și libertatea de exprimare. Voi lucra la raport în această vară și cred că în septembrie, când ne întoarcem după vacanță, vom uh, putea merge mai departe. După, între timp, vor fi avut loc și alegerile din Belarus uh, și sper că vom coopera, deci, uh, într-un mod foarte pozitiv pentru um, a aprofunda relația cu un partener important pentru Uniunea Europeană. Acordul, acest acord este important în cadrul acestei relații și sper că um, vom reuși să pregătim un raport bun. Atât am avut de spus deocamdată. Mă bucur mult că am ascultat contribuțiile membrilor comisiei și poziția comisiei. Vom vedea cum putem să facem în așa fel încât toate părțile să poată să, să participe la promovarea valorilor europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci, discuțiile în legătură cu acest raport vor continua pe 31 august și votul va avea loc pe 26 septembrie. Mulțumesc foarte mult, mai ales domnului Sovolev, pentru prezență. Acum facem o scurtă pauză, o pauză de 6 minute, 7 minute și apoi începe reuniunea coordonatorilor.